Добър ден, колеги! Нека най-напред да приветстваме с добре дошли представителите на националните парламенти, участващи в тази интер... Bună, ziua tuturor, bun venit membrilor um, ce participă la această reuniune interparlamentară. Reuniunea de astăzi va fi împărțită în două părți. Întâi, digitalizarea și viitorul uh, la locul de muncă, iar a doua parte se va referi la inegalități în statele membre. Câteva um, aspecte organizatorice. Există cartonașe pentru cei care doresc să intervină. Vă rugăm să le completați dacă doriți să interveniți. Cele albe vor fi folosite pentru prima sesiune și cele galbene pentru a doua sesiune. Timpul de intervenție va fi împărțit după cum urmează. Vom avea trei deputați uh, din statele membre, apoi un deputat european, apoi alți trei membrii din parlamentele naționale și așa mai departe. În timpul dezbaterii, um, bineînțeles, um, vom încerca să fim flexibili. Câteva elemente asupra subiectului de, primului subiect de astăzi, digitalizarea și viitorul la locul de muncă sau munca viitorului este ceva ce nu este foarte îndepărtat, ci din potrivă. Un lucru însă este cert, economia digitală va transforma piața muncii. Nu va mai fi loc pentru locuri de muncă um, puțin calificate, repetitive, măcar parțial vor fi, acestea vor fi um, înlocuite de sisteme de inteligența artificială. Există multe uh, temeri uh, ce vin mm, referitoare la aceste schimbări. Aproximativ 65% din uh, locurile de muncă existente astăzi în Uniunea Europeană vor fi afectate conform unor estimări. Um, locurile de muncă necalificate, mecanici, șofer, operator de utilaje vor fi înlocuiți în proporție de 60-80%, 10 până la 15% din profesii vor fi dispărut uh, <clears throat> în câteva decenii. Și uh, asta este o enormă schimbare, pentru că în um, schimbările precedente similare ce au avut loc s-au pierdut 4-5% din locuri de muncă. Dar asta este numai o parte, a, un aspect. Există și celălalt. Odată cu a, um, introducerea roboticii se vor crea noi locuri de muncă. Tot ce ține de um, robotică, dar și tot ce, este, tot ce ține de creativitate și inovație, acestea sunt locurile de muncă ale viitorului. <clears throat> Bineînțeles, statele membre uh, Uh, în această așa numită a patra revoluție industrială sunt în etape diferite, însă cert este că educația va juca un rol cheie în această economie. Peste 10% uh, din angajatorii uh, din economia viitorului vor avea nevoie de personal înalt calific, cu înalte calificări. Și, bineînțeles, va fi nevoie de competențe în domeniul digital, al internetului și așa mai departe. Asta nu înseamnă că locurile de muncă pentru oameni vor dispărea. Să nu mă înțelegeți greșit. Totul ține de o interacțiune între nou și vechi. Iar într-un spirit realist, sper că astăzi vom uh, dezbate aceste chestiuni și vom încerca să găsim unele răspunsuri. Pentru că înainte să ne gândim la legile și reglementările pentru această nouă economie, trebuie să ne gândim la modele de afaceri, la reconcilierea vieții private și cu cea profesională, la dialog uh, social, uh, negocieri colective și așa mai departe. Vom avea un nou tip de lucrător digital care va avea mai, mai multe um, căi de a-și face munca în funcție de tehnologia existentă. Trebuie să um, vedem care ar fi profilul acestui lucrător digital. Un lucrător care este ajutat de um, o mașină sau care este un um, expert digital și care programează această mașină. Apoi ce se întâmplă cu legile muncii? Avem angajatorul și angajatul. Va mai persista acest model în lumea digitală a viitorului? Va trebui să introducem noi noțiuni juridice care să țină cont de noul um, mediu de lucru și să ofere lucrătorilor un nivel suficient de protecție. Trebuie să ne gândim la efectele economiei uh, digitale asupra reglementării în sine. Cât de mult vom putea <clears throat> reglementa acest mediu de lucru. Uniunea Europeană, guvernele naționale și partenerii sociali au lansat deja o dezbatere cu scopul de a stabili o agendă politică și uh, Um, juridică pentru a asigura uh, nivelul de protecție necesar pentru toți uh, lucrătorii. Țara mea, în calitate de deținătoare a președinției Consiliului, a organizat conferința privind uh, viitorul muncii bazat pe ciclul um, unei activități. Uh, această conferință va avea loc la Sofia, se vor discuta ocuparea, digitalizarea și sperăm că concluziile de la această um, conferință vor fi um, vor contribui la concluziile Consiliului din uh, iunie. Sper că va fi un uh, exercițiu util. Acum, dacă doriți, bineînțeles, Uh, sau dacă dorește, bineînțeles, am să-i dau cuvântul doamnei Marita Ulfskog. Mulțumesc, dragi colegi, este o plăcere să mă aflu aici. Mă bucur că dumneavoastră sunteți uh, prezenți pentru a participa la această reuniune pe un subiect crucial. Ca în anii precedenți, această reuniune ține, este uh, organizată în cadrul săptămânii parlamentare a Parlamentului European, care reunește parlamentari din întreaga Uniune Europeană pentru a discuta um, subiecte importante pentru noi toți și pentru proiectul european. Mă bucur să constat că peste 245 de parlamentari în total vor participa în această săptămână. <clears throat> Vom avea multe audieri, seminarii, iar la această sesiune s-au înscris peste 33 de uh, parlamentari din 22 de state membre. o introducere importantă în subiect. Um, după cum a spus uh, domnul Ademov, 65% din piața muncii va fi afectată de schimbări uh, prin intermediul uh, digitalizării, dar poate și mai mult, nu numai piața muncii, ci societățile, democrația, viața noastră de zi cu zi. Deci, um, un subiect um, care merită aprofundat. Am să dau uh, cuvântul acum următorului vorbitor. Благодаря ви, уважаема госпожо Ускок. Позволете ми, уважаеми колеги, да дам думата за... Mulțumesc, doamna Ulfskog, dragi colegi. Am să îi dau cuvântul pentru o intervenție domnului Hendrik Bogart, membru al Camerei Belgiene a Reprezentanților. 8 minute, vă rog. Inclusive economic growth emphasizes a major shift in pastoral Europe, namely the digitalization of our economy. Digitalizarea economiei noastre va schimba natura uh, muncii. În introducerea mea, Mă voi referi la două elemente cruciale. Întâi, crearea și pierderea de locuri de muncă ce țin de digitalizare, formarea pentru competențe digitale și oportunitățile și provocările în contextul educațional. Pentru a facilita o dezbatere um, pe acest subiect, economicul, Forumul Economic Mondial a um, făcut un sondaj, un studiu al elementelor principale. Unul dintre rezultate este că se pot crea peste 6 milioane de locuri de muncă între acum și 2025 în domeniul uh, logisticii și electricității, însă în alte locuri uh, automatizarea va înlocui mult uh, oameni. Se estimează între 2 milioane până la 2 miliarde până în 2030. Um, și este o um, estimare foarte largă, deci nu știm exact uh, care vor fi cifrele. Există multă incertitudine și în ceea ce privește salariile și condițiile de lucru. Intervine, deci, întrebarea cum facem față provocărilor cu care ne confruntăm. Este nevoie de leadership puternic pentru a uh, crea o cale și pentru a crea un cadru durabil uh, pentru a lucra în aceste noi paradigme. Trebuie iar uh, toate acestea nu pot să fie numai un proiect pentru următoarea generație. Mm, digitalizarea este deja prezentă astăzi în 2018 și astăzi trebuie deja să luăm deciziile fundamentale pentru a ne asigura că nu lăsăm în urmă pe nimeni. Mai exact, avem nevoie de o strategie inclusivă pentru a in, mm, integra noi uh, modele de afaceri și de carieră trebuie să acționăm urgent pentru a ne pregăti pentru un viitor digital. Conform cercetărilor, există trei categorii de locuri de muncă uh, diferențindu-se în funcție de activitate. Întâi, în uh, cursa împotriva mașinilor, locuri de muncă precum cele administrative sau um, șoferii um, se vor pierde. Alții vor acompania uh, mașinile, de exemplu, chirurgii. Sunt locuri de muncă ce se bazează pe capacitățile cognitive și sociale, iar apoi vor fi cei care um, participă la o altă cursă, să spunem așa, sau o, sunt uh, cu un pas înainte a mașinii, și anume uh, cei care lucrează în domeniul creativ sau cei care uh, lucrează în domeniul creării acestor mașini. Industriile vor fi transformate uh, iar uh, în următoarele decenii provocările vor fi enorme. Vorbim însă și despre uh, o oportunitate de valoare de 120 de uh, trilioane. Însă toate aceste lucruri nu se vor face în mod automat sau cel puțin în mod structurat. Este nevoie de intervenția domeniului politic care să creeze stimuleze pentru a se crea uh, inițiative digitale care să aducă valoare societății. Trebuie globalizate, um, digitalizarea um, prin um, globalizarea pe care o aduce poate aduce, uh, poate crea beneficii um, economice și sociale. Pricewaterhouse au con- conchis că digitalizarea poate duce la beneficii economice substanțiale, dar și la, uh, poate crea și beneficii sociale substanțiale. Nu trebuie subestimată uh, și amenințarea pierderii pur și simplu a locurilor de muncă. O parte din răspuns este uh, simplă, educația, însă este nevoie de perseverență din partea noastră a tuturor, întregi grupuri ale societății vor trebui să fie educate dacă vrem să um, creăm beneficii atât pentru companii cât și pentru so um, societate în general. Este deci logic să se lanseze o dezbatere politică uh, pentru a uh, dezbate cum urmează să se distribuie uh, beneficiile obținute de pe urma creșterii productivității aduse de digitalizare. Orice persoană ce trebuie să facă parte dintr-o societate inclusivă, să poată fi educată astfel încât să uh, continue să facă parte din această uh, societate inclusivă. Cum să le cerem oamenilor să respecte regulile dacă societatea nu îi sprijină atunci când au cel mai, cea mai mare nevoie de ea? Avem nevoie, uh, de asemenea, să avem cât mai multe persoane care să mm, studieze mm, în domeniul STEM, științe, tehnologie și așa mai departe. Iar tânăra generație trebuie să mm, primească prin educație competențele necesare pentru a avea succes în economia digitală. Pentru a conchide, trebuie să ne asigurăm că există o legătură între cetățeni, state, regiuni și nivelul supranațional. Din acest punct de vedere, trebuie subliniată perspectiva comunitară și pentru a face asta trebuie să reinvestim beneficiile obținute din productivitatea crescută în educație. Cred că astfel putem crea situații în care Uh, să poată avea de câștigat toată lumea și nu uh, diviziuni în societate. Aș dori să vă rog să participați cu toții la această dezbatere referitoare la noua economie uh, digitală pentru a crea avantaje pentru toți cetățenii. Mulțumim. Permiteți-mi acum să îi dau cuvântul Doamna Rusio de Frutos. De estar aquí mm, hablando de este tema în concreto. Mulțumesc. Îmi face o deosebită plăcere să fiu prezent aici pentru a vorbi de acest subiect. Eu sunt dintre cei care consideră că tot ce înseamnă economie digitală, rețele, platforme, robotică, toate aceste elemente aduc o noutate fără precedent în uh, peisajul forței de muncă. Se pune problema dacă se vor pierde locuri de muncă, poate că se vor câștiga, care vor fi competențele necesare viitorului. Eu am să mă concentrez pe trei teme principale pe care le consider ca fiind cele mai importante. Digitalizarea din perspectiva drepturilor lucrătorilor. Aș vrea să încep cu unul dintre aceste aspecte fundamentale pentru mine, și anume acela că digitalizarea, economia digitală, apar într-un moment în care asistăm la un număr foarte mare de locuri de muncă precare, care devin aproape regula. Avem lucrători săraci, lucrători pauperi, lucrători cu, durate, cu contracte pe durată scurtă. E oricum acesta un moment de mare incertitudine. Iar în țara mea, cel puțin, această incertitudine crește. Am să mă atrag mai întâi asupra platformelor digitale. Sunt oameni care în prezent consideră că aceste platforme digitale ar duce la crearea de locuri de muncă. Eu nu spun neapărat că nu se va întâmpla așa, însă ceea ce văd în țara mea este că aceste locuri de muncă nu sunt nici de cum decente. Platformele digitale, potrivit indicatorilor, au condus la apariția unei noi forme de exploatare. Platformele digitale din Spania au uh, creat au, au dat naștere la această, acest fenomen al lucrătorilor, al angajaților extrem de săraci. Lucrătorii, cum ar fi șoferii, de exemplu, care lucrează pentru astfel de platforme digitale, sunt tratați ca fiind lucrători independenți. În realitate, ei lucrează la patron totuși sunt tratați ca și când ar fi lucrători independenți. Prin urmare, aceste, acest tip de locuri de muncă nu, nu reprezintă o alternativă reală. Oamenii aceștia nu au alte variante de a câștiga bani. Ei se bazează pe această activitate ca pe singura lor sursă de venit. Prin urmare, sunt în realitate niște lucrători independenți, fantomă, să spunem așa. Prin urmare, în această situație în care incertitudinea contractului de muncă se răspândește, se adaugă la această problemă și digitalizarea economiei, ceea ce ar tinde să exacerbeze această problemă, adăugând încă un element de incertitudine – la situația curentă. Platformele acestea digitale, robotica, rețelele ar trebui să conducă la apariția unor locuri de muncă decente, nu așa cum se întâmplă în prezent. Și v-aș mai da un exemplu. Tot ce se realizează prin intermediul rețelelor. Suntem hiperconectați comunicăm în permanență între noi, ne informăm în permanență, dar suntem la fel de expuși. Această hiperconectivitate a dat naștere la noi modele de gestionare a forței de muncă, care ar putea să fie benefice pe de-o parte, însă trebuie să fim extrem de prudenți, extrem de atenți, ca nu cumva să apară noi situații și noi scenarii în materie de legislația muncii. și, încă o dată, să conducă la o și mai mare incertitudine pentru lucrători, având un impact sporit asupra vieții private a lucrătorilor, asupra timpului de lucru versus timpul de odihnă, în dezavantajul lucrătorilor și în avantajul companiilor. Sunt tot felul de riscuri sociale aici din cauza expunerii sporite a lucrătorilor. În anumite cazuri, situațiile sunt de-a dreptul grave. Și o a treia problemă pe care voiam să o ridic în discuție se referă la instruire, la formare profesională. Știm cu toții că aceste activități de formare profesională, de instruire, reprezintă un element cheie al fenomenului digitalizării. Ce se întâmplă însă dacă nevoia de formare profesională se transformă în realitate într-un fel de capcană. În Spania, multe resurse europene, cum ar fi cele din Fondul pentru Garantare pentru Tineri, nu pot fi folosite în realitate de către aceștia. Suntem practic cu mâinile legate și nu putem forma pe tineri pentru viitorul ce așteaptă. În țara mea avem forme duale de formare profesională, prin care încercăm să-i ajutăm și pe cei cu prin care încercăm să-i ajutăm, în special pe cei uh, uh, care doresc să găsească un loc de muncă cu o calificare scăzută. Nu ne ocupăm de uh, tehnologiile digitale de mare performanță ale viitorului. Prin urmare, tinerii nu să poată să-și găsească un loc de muncă în acest domeniu pentru că nu vor avea competențele necesare. Noi părem să trăim într-o distopie, într-un univers paralel. Iar oamenii se vor pomeni mm, fără niciun fel de resurse, fără capacitatea de a-și găsi un loc de muncă și vor ieși de pe piața muncii dacă nu vor avea abilitățile și competențele necesare. După care le va fi extrem de greu să se reîntoarcă pe piața muncii, pentru că lucrurile se vor fi evoluat între timp odată cu fenomenul digitalizării accelerate. Deci, sigur, digitalizarea este o realitate de care nu putem să nu ținem seama, dar în același timp trebuie să fim atenți să nu lăsăm loc unui exces de incertitudine. Ca nu cumva aceasta să devină regula. Pe lângă fenomenul ăsta, în care incertitudinea capătă, câștigă tot mai mult teren, sindicatele, reprezentanții lucrătorilor pierd teren, pierd din influență, vocea lor e din ce în ce mai slabă. Deci, încă o dată, platformele digitale și tot acest fenomen al digitalizării trebuie să fim prudenți să nu conducă la o sărăcire și mai mare a lucrătorilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Rosario del Frutos, și acum îi dau cuvântul doamnei Claudia Müller, care este deputat în Bundestagul german. Mulțumesc! Nu voi mai repeta tot ce au spus colegii mei, antevorbitorii, dar voi încerca să adaug de ceva. Știm, desigur, că digitalizarea va reprezenta cel mai mare pas înainte și ca și în epoca industrializării vor dispărea locuri de muncă, dar vor și apărea unele noi. Munca uh, fizică dificilă va fi preluată tot mai mult de roboți și pe viitor, ceea ce permite oamenilor să fie prezenți în meserile lor mai mult timp, dar ne mai permite nouă în Germania să ne modificăm lumea muncii. Digitalizarea aduce cu sine șanse și riscuri. Vreau să mă refer la două, trei dintre ele. O mare șansă o reprezintă o durată de viață în câmpul muncii mai lungă. E o șansă și un risc. Șansa e ca putem lucra mai mult timp, putem rămâne mai mult timp pe piața muncii, uh, și ne gândim la învățarea pe întreg parcursul vieții. Deci nu doar inițial pe formare, ci și pe tot parcursul vieții și nu doar în uh, perioade de șomaj, ci ori de câte ori se dorește și nu doar în companiile mari, ci și în IMM-uri și micro-întreprinderi. Cel puțin în Germania ele sunt uh, subreprezentate în ceea ce privește măsuri de formare continuă. De asemenea, putem vorbi de o piață inclusivă. Digitalizarea poate promova includerea tuturor, putem uh, crea astfel șanse pentru a integra persoane care au nevoie de ajutor, asistență tehnică și alte măsuri. Și astfel îi includem mai mult în viața muncii. Și aici digitalizarea aduce șanse foarte mari unul din elementele de bază și aici Germania mai are de recuperat este infrastructura tehnică. Putem transpune toate aceste elemente doar atunci când infrastructura digitală e prezentă la fel și distribuită egal în toate regiunile Germaniei și ale Europei. Altfel, se va întâmpla ca în secolele 19 și 20 să avem regiuni care rămân în urmă. Vedem asta în zonele rurale în Germania, unde avem rate de transfer de mai puțin de 10 megabiți. Eu vin într o astfel de zonă și știu cât de greu este să crești digital într-un astfel de loc. O al, un alt obstacol um, se referă la timpul de lucru. Timpul de lucru nu va mai fi așa de strict reglementat ca acum. Se va putea lucra de acasă, se va putea lucra mai flexibil, uh, și astfel se vor combina mai ușor viața de familie și viața la locul de muncă. Dar trebuie să discutăm și protecția angajaților. Aceste elemente trebuie adaptate la noile posibilități. Timpul de odihnă, timpul petrecut în călătorii, toate trebuie adaptate la această nouă lume. Altfel, riscăm să ajungem la polul opus. În loc să permitem o viață mai ușoară, o vom uh, bloca insistând pe un orar fix, un program de lucru fix. Iată una din uh, celelalte mari întrebări. Protecție pe de o parte și fructificarea noilor posibilități. Și un ultim punct, să vorbi de independenți. Până în 2012, numărul de persoane independente au crescut, apoi numărul a stagnat și între timp se vede că noile tehnici, s-a vorbit de site-uri, de platforme, care permit oamenilor să devină independenți. Dar aici trebuie să vorbim din nou de protecția acestor oameni, să ne uităm la reglementări pe care le avem, de exemplu cu salariul minim, ca să îi protejăm de un dumping salarial în situațiile în care sunt uh, doar uh, de formă independenți. Deci sunt discuții care trebuie purtate la nivel european. O altă întrebare ar fi cum includem acești independenți în serviciile sociale, în serviciile de asigurări sociale și cum ajutăm IMM-urile și uh, micro-întreprinderile. Acestea ar fi câteva din întrebările discutate acum în Germania. Ministra Muncii de până acum a elaborat o carte albă, 177 de pagini, a dus în discuție o serie de puncte, dar uh, soluții nu au apărut încă. Acestea, cu acestea trebuie să venim în următorii ani, împreună. Avem o piață comună și de aceea soluțiile pot fi găsite numai împreună. Mă bucur de această discuție pe care o purtăm aici. Благодаря mulțumesc, госпожа Mulțumesc, doamna Müller. Și acum, în încheiere, am să-i dau cuvântul domnului Gheorghe Gheorghov, vicepreședinte al Comisiei pentru Politici Demografice din Parlamentul Bulgar. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule copreședinte, este o plăcere și o onoare pentru mine să fiu prezent aici pentru a vorbi în fața dumneavoastră de un subiect care ne preocupă pe toți, viitorul forței muncii, viitorul pieței muncii în condițiile digitalizării. Uitându-ne în urmă, în istorie, vedem că evoluțiile tehnologice s-au uh, întins pe sute de ani. Acum, termenele acestea s-au redus extrem de tare, sunt zeci de ani, nu mai sunt sute de ani, Acum câteva zeci de ani au uh, apărut uh, primele evoluții tehnologice majore și acestea s-au accelerat și au intrat în, uh, în miezul activității economice. În anii 70-80 puteai să mm, lucrezi deja și să obții aceleași rezultate cu 70-80% mai puțină forță de muncă decât în deceniile anterioare, în uh, producția de bunuri, în agricultură. Digitalizarea și progresul uh, tehnologic uh, prin digitalizare reprezintă o realitate. Și societatea civilă se schimbă și indivizii, lumea întreagă, practic. Apar noi cerințe în materie de educație, de formare profesională. Lumea biologică și lumea digitală se contopesc, iar această revoluție dă naștere unor posibilități uriașe la nivel științific, dar și unor riscuri sporite. E prea devreme ca să știm unde vom ajunge, dar ce putem spune este că tehnologia, se, eh, tehnologia evoluează mai rapid decât mentalitățile și chiar biologia lucrătorilor. Avem două școli de gândire aici, două moduri de a vedea realitatea. Unul care insistă asupra riscurilor, eh, al, eh, insistă asupra mm, incertitudinii și a neliniștii sociale și există o școală de gândire mai optimistă. care consideră că dispariția muncii fizice în mai multe domenii va deschide orizonturi noi pentru personal înalt calificat, care să aibă mai multe șanse pentru inovare și creativitate. Desigur, vor fi și probleme, vor fi și provocări. Mai întâi, în ce privește discrepanțele de progres dintre statele membre în interiorul Uniunii Europene, în ce privește calificările cetățenilor acestora. Dacă vrem să fim o Europa Unită, trebuie să ne străduim să asigurăm convergența în acest domeniu. Inițiativele distincte trebuie contopite într-un cadru amplu și nu trebuie să permitem niciodată apariția Europei cu două viteze. Cu două viteze. Digitalizarea afectează fără îndoială viețile oamenilor și va duce la apariția unor modificări radicale pe piața muncii. Dacă, din cauza automatizării, 40% din piața muncii va dispărea? sau a dispărut în ultimele decenii, în următoarele decenii încă 10-15% din piața actuală a muncii va dispărea ca urmare a digitalizării. Comisia a luat în discuție subiectele acestea, dar și acolo sunt diferențe între punctele de vedere. Vorbim despre drepturile lucrătorilor și despre relația dintre partenerii sociali. Acestea sunt elemente importante de asemenea în contextul de față. Relația dintre angajat și angajator se va modifica radical. Vor fi negocieri, se va schimba natura tripartită a negocierilor. În 2020, Uniunea Europeană avea circa 25 de milioane de locuri de muncă neocupate din cauza lipsei competențelor personalului. Cum vom putea să umplem aceste locuri de muncă vacante? Răspunsul este că Oamenii trebuie să dobândească competențele necesare, să aibă acces la cursurile de formare necesare și pentru asta Uniunea Europeană trebuie să-și mobilizeze întregul potențial, potențial academic, al formatorilor, al profesorilor, al societății civile. Toți trebuie să-și unească eforturile pentru a ajuta tânăra generație să facă față provocărilor viitorului. Oamenii ar putea să înceapă să aibă locuri digitale și apoi ușor, ușor, dintr-un lucrător în domeniul digital să devină întreprinzător, creând la rândul său locuri de muncă. Tehnolo tehnologiile inovatoare, dar și schimbările demografice vor necesita și modificări legislative. Va trebui să ne modificăm legislația, dar numai după o analiză aprofundată avem nevoie de un cadru legislativ care să ofere egalitate, creștere și păstrarea drepturilor fundamentale, drepturilor lucrătorilor. Inovarea creează modele de afaceri și industriale noi. Nu neapărat dispar cele vechi, dar se schimbă modul în care comunică oamenii. Oamenii înșiși se schimbă ușor-ușor. viața uh, activă este mai lungă acum decât uh, în trecut. În Bulgaria avem o viziune în acest domeniu, avem politici cu privire la această a patra revoluție a pieței muncii, iar criza demografică pe care o traversează țara mea afectează sectorul sănătății, sectorul educației. E nevoie de modificări în aceste domenii, modificări care ne vor, ne vor schimba la rândul viața. Deci trebuie să fim atenți și să nu lăsăm temerile legate de digitalizare în contextul uh, economiei uh, să ne copleșească. Sigur că trebuie să ținem seama de ele, dar uh, în același timp trebuie să rămânem optimiști. Aștept cu mult interes de restul dezbaterii, pentru că pașii următori pe care îi vor întreprinde Uniunea Europeană, dar și parlamentele naționale, de acești pași vor depinde, va depinde viitorul în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult și v-aș reaminti faptul că timpul de vorbire de care dispuneți este limitat e foarte important să vă limitați la timpul de vorbire de două minute, ca să poată interveni cât mai multă lume. După prezentarea introductivă, îi voi da cuvântul primei vorbitoare. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. În timpul uh, președinției italiene, tema aceasta a impactului uh, digitalizării asupra economiei a fost foarte importantă. Și a existat o comisie care a dus care a făcut o, o analiză încheiată printr-un, analiz, printr-un document de concluzii am, ne-am plecat asupra posibilității întreprinderilor de a uh, profita de oportunitățile din lumea digitală și ne-am uh, aplecat de asemenea asupra regiunilor celor mai afectit, afectate de Revoluția Industrială, a patra Revoluție Industrială. Am constatat că unele profesii s-au pierdut cu totul, iar altele sunt pe cale să se deplaseze, să-și schimbe Uh, locul de desfășurare. Și Aceste probleme sunt importante în Italia, pentru că procentul de lucrători care lucrează în industria manufacturii este printre cele mai mari dintre statele membre ale Uniunii Europene și se vede, se confirmă tendința aceasta de la nivel internațional, care arată că dezechilibrele, inegalitățile vor fi din ce în ce mai mari. De aceea trebuie intervenit la nivelul uh, ofertei de formare profesională. Și v-aș atrage atenția că în ce privește problema formării profesionale, avem o lege a bugetului din 2018 în care, cu caracter experimental, am introdus pentru un an un credit uh, avem o lege a bugetului din 2018 în care, cu caracter experimental, am introdus pentru un an un credit uh, domeniile tehnologice din cadrul uh, ceea ce am numit noi în, uh, în cadrul planului nostru economic național Revoluția Industrială 4.0. Și aceste lucruri se realizează prin intermediul unor contracte între angajat și angajator la nivel regional și teritorial. Mulțumesc foarte mult. Și acum îi dau cuvântul doamnei Svetlana Angelova, vicepreședinta Comisiei pentru uh, Muncă și Evoluții Demografice din cări fundamentale pe piața muncii la nivelul, de exemplu, al cererii de forță de muncă calificată în domeniu. E un tendință văzute, identificate în toate sectoarele economiei, chiar dacă în anumite sectoare sunt mult mai accelerate și mai intense. Competențele personale, individuale, de lucru în echipă, de soluționarea problemelor. Prin urmare, guvernul trebuie să ia măsuri rapide pentru a, și de bună calitate, inclusiv în decente, inclusiv în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, așa numitul TIC. Trebuie stabilit un echilibru între, piață, între ofertă și cerere pe piață și asigurat că politice, dar și o legislație care să asigure un nivel adecvat de protecție pentru întreaga forță de muncă, inclusiv pentru angajații, pentru, pardon, pentru lucrătorii independenți, care deseori sunt chiar lideri în domeniul acesta al tehnologiei. Mulțumesc, doamne Angelova, și acum domnul Nicolaos Marius, președintele pentru, din uh, Parlamentul Grec al Comisiei pentru Politici Sociale. Αγαπητές συνάδελφοι και συνάδελφοι, Dragi colegi, doamnelor și domnilor, mă bucur să mă aflu din nou aici. Trebuie să spunem că nu știm dacă se respectă legea legată de aceste condiții. Angajații nu sunt uh, dar poziția juridică a lucrătorilor. Și asta și în formele cele mai atipice de muncă avem nevoie de garanții fața autorităților care trebuie să poată impune sancțiuni. Trebuie să eliminăm inegalitățile cauzate de condiții diferite de muncă. Digitalizarea necesită, da, cunoștințe speciale, așa este, cunoștințe digitale și aceasta este cea mai mare prioritate pentru statele membre și guvernele lor. statele trebuie să sporească posibilitățile oamenilor de a căpăta aceste cunoștințe și statele trebuie să sporească posibilitățile oamenilor de a căpăta aceste cunoștințe și ține și riscuri într-o perioadă și asta într-o perioadă de criză și inegalități existente deja. Pe lângă problemele create de a patra revoluție, numai omul poate soluționa aceste probleme. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi, pentru prezență. Gara, pentru că a pus viitorul muncii pe ordinea de zi. Subiectul e discutat și în alte foruri. Și eu cred că e important să progresăm în această discuție cu privire la viitor. Aș dori să revin la ce s-a spus cu privire la lucrătorii de pe platforme. Se vede că acestea, aceste companii nu lucrează neapărat într-un singur stat membru, lucrează în diferite state membre și încearcă când vorbim despre cum să facem viața mai flexibilă, trebuie să ne gândim la diferite forme de angajare de pensii. Când implementăm aceste reforme, e important să simplificăm legislația și să ne asigurăm de pensii. Când implementăm aceste reforme, E important să simplificăm legislația și să ne asigurăm că nu blocăm uh, posibilitățile de formare continuă și de perfecționare. Nu putem să ne concentrăm însă. Îmbătrânirea populației este o altă provocare. De asemenea, avem nevoie conștientizare, evaluare voluntară, Mulțumim! Mulțumesc! Dacă vrem ca Uniunea Europeană să fie un mediu atrăgător pentru economia digitală, pentru economia high-tech, soluția pentru aceasta, atunci putem încerca să aflăm care va fi umbrela socială și rețeaua pentru. Cu siguranță multe, lucruri, multe locuri de muncă vor fi pierdute sau se vor reorganiza. S-a făcut un studiu în nouă țări nordice, publicat recent de McKinsey and Company, De aceea nu putem să ne temem de economia digitală, dar uh, trebuie ca mediul și mediul de afaceri să fie atrăgător și atunci vom avea mai multe uh, locuri de muncă și vom avea umbrela socială despre care vorbim. Mulțumesc! Continuăm cu Sofia Ribeiro din Portugalia, eurodeputată inovație, robotică, automatizare, digitalizare, e un proces irreversibil. Noi nu îl putem opri, de aceea trebuie să ne pregătim. E o revoluție în desfășurare deja. Noi trăim într-o lume unde a ști să programezi e aproape mai important decât a ști să citești și trebuie să ne uităm la aceste provocări pentru competențe, competențele oamenilor, dar și ale companiilor, ca să fim pregătiți când vine vorba de viitorul digitalizării. Trebuie să începem cu tinerii și nu trebuie să precupețim niciun efort. Da, va fi vorba și de învățat pe întreg parcursul vieții, numai așa vom putea căpăta cunoștințe noi Uh, companiile trebuie să lucreze mai strâns împreună cu universitățile pentru că acestea se vor ajuta reciproc. Trebuie să fim precauți în ceea ce privește dezechilibrele. Eu vin dintr-o, dintr-o zonă ultraperiferică, unde situația este și așa dificilă. Avem dificultăți în a ajunge la tehnologii, la informații, la cei care au informațiile și de asemenea e greu să obținem finanțări. Iar în țara mea și alte regiuni resimt aceasta, nu doar cele ultraperiferice, însă noi dorim să fim un motor al schimbării, iar digitalizarea poate fi un motor al dezvoltării. Atunci, nu mai e atât de important dacă ești sau nu ultraperiferic. Politica trebuie să facă un efort, trebuie să investească mai mult în noua lume a muncii, în educație. Să vorbi de flexibilizare. Cu siguranță vor exista modele de lucru. Se va lucra parțial, se va lucra flexibil, se va lucra de acasă. Aceste lucruri pot fi pozitive, dar, de exemplu, și cei care lucrează de acasă sau uh, part-time să se poată forma continuu. Mulțumesc! Continuăm cu Laura, doamna Laura Dego din partea Parlamentului European. Очевидно е, че тук е. amendamento Mulțumesc. Cred că nu, nu s-a rostit potrivit numele meu, dar aceea nu l-am înțeles. Mulțumesc că ne oferiți această ocazie a ah, viitoarele schimbări. Eu așa văd lucrurile. Suntem cumva aproape în întârziere din punctul acesta de vedere. Sunt de acord că trebuie aprofundate aceste competențe, trebuie făcut un schimb de competențe și de informații, dar să nu uităm că tinerii din și de a se reforma în lumina noilor competențe extrem de specifice și foarte diferite de cele pe care le-au dobândit în tinerețea lor și de-a lungul întregilor 4.0, inteligenței artificiale, roboticii. V-aș remiti că în octombrie anul trecut Parlamentul a adoptat cu mare majoritate um, Ascultând ce s-a spus până acum, putem avea impresia că lucrurile merg uh, foarte bine, dar realitatea foarte rar corespunde studiilor. Vorbim despre organizarea umană. Eu nu cred că există o bună organizare uh, a lucrurilor. Uh, bârfa de, de, la, de lângă filtrul de cafea, de lângă mașina de cafea, unde se schimbă cele mai multe informații. Ne îndreptăm către o um, lume din ce în ce mai informatizată. Um, am lucrat în acest domeniu. De fiecare dată se făcea o informatizare și mai puternică și se spunea că totul va merge mai bine, dar cont de asta roboții... Uh, uh, uh, nu putem spune că numai roboții fac munca murdară și subcontractanții fac asta și, și aici sunt tot oameni. Și apoi să nu spunem că lucrurile sunt mecanice, da, se vor aceste uh, Um, două locuri. Apoi, nu poate toată lumea să fie inginer, informatician. Ce facem cu ceilalți oameni? Teama mea este că uh, vom asista la o segmentare a economiei, uh, că vom avea sectoare, mm, da, pentru digitalizare, dar da, mai ales organizării umane a uh, muncii Domnul Schuster acum. Благодаря ви. Приключваме с заявилите колеги за изказване. Se pare că nu mai este cazul, atunci această рунда се нкея aici. Este evident că această discuție despre digitalizare și cum va afecta piața muncii, calificările, drepturile, obligațiile celor implicați. E o discuție profundă, abia începe de fapt și cu toții trebuie să luăm în piept această provocare. Permiteți-mi să dau cuvântul colegii mele care va prezenta următoarea sesiune. Mulțumesc! Trecem la a doua sesiune. Se numește Inegalități în statele membre. Știu că le-am discutat deja, dar acum ne putem concentra pe acest subiect. Vă rog să le facem, le facem loc aici la prezidiu colegilor Bartolo, Maxova, Krainer și Angelova. Vă rog. poate că vom aprofunda subiectul. Am să dau cuvântul lui Ivan Bartolo, membru al Parlamentului maltez, pentru intervenția sa. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-un moment de schimbări sociale, economice, sociale și economice rapide, este important uh, să existe o ordine politică, alte, părinții uh, săraci vor avea copii care într-o serie întreagă de state membre ale Uniunii Europene. Suntem de acord că schimbarea economică și conform Biroului Național de Statistici, 70.000 de persoane erau uh, supuse riscului de sărăcie. În 2016, la 4%, însă este totuși foarte ridicată. Creșterea economică în Uniunea Europeană um, a primit un nou impuls în 2017. Șomajul a atins un nivel comparabil cu situația dinaintea crizei din 2008. Însă, bazate pe cunoaștere. S-au creat noi locuri de muncă în domeniul uh, științelor, comunicării uh, și tehnologie, transport, uh, turism, construcții, inclusiv închirieri. Însă, de curând, uh, un, au fost și companii, este cea mai uh, mare din Uniunea Europeană. De asemenea, participarea la formări profesionale a crescut făcut uh, în 2015 în Malta. Iar numărul persoanelor de până la 59 de ani uh, cu risc de sărăcie și vor primi o pensie mai mică decât pensionarii de azi. Va exista cât schimbările demografice con, uh, continuă să aibă loc. Vor fi afectate sectoarele cu număr de lucrători. Membru al uh, Naționalrat din Austria. Mulțumesc, am să încerc să-mi respect timpul. Mulțumesc foarte mult. Mâine este ziua egalității și a uh, justiției sociale deci uh, este un subiect potrivit astăzi că vorbim despre egalitate sau mai exact inegalități. Există mai multe inegalități în societățile noastre, între statele membre, inegalitatea oportunităților în domeniul educației, de exemplu, inegalitate în distribuția veniturilor, a prosperității, este ceva ce a crescut foarte mult în ultimii ani și um, De asemenea, inegalitar, inegalitatea în domeniul taxării. Dacă comparăm taxarea venitului de pe urma, obținut de pe urma muncii cu taxarea ă, obținută, cu impozitele obținute de pe urma capitalului, um, vedem că munca este taxată foarte mult. Um, mari, marile companii, cu cât sunt mai mari, cu atât mai mici uh, taxe plătesc. Chiar dacă legea este la fel pentru toată lumea, marile companii au posibilități uh, mai bune de a uh, folosi legea în beneficiul lor. Mult din discriminare sau o parte din discriminare se bazează mult din inegalități, mă scuzați, se bazează pe discriminare în funcție de gen, femeile sunt plătite mai puțin decât bărbații, în funcție de rasă, uh, cei cu culoarea greșită a pielii, uh, cei cu nume, cu, care nu au numele potrivit, uh, au mai puține oportunități pentru locuri de muncă și sunt plătiți mai prost. Există de asemenea inegalitate bazată pe lege și cum noi suntem legiuitori, aș vrea să vorbesc despre trei uh, domenii în care cred că putem schimba legea pentru a elimina din inegalități. Întâi, m-am referit deja la asta, și anume inegalitatea taxării. Dacă vorbim despre uh, venitul uh, național brut, vedem, este um, marea prăjitură pe care o um, facem cu toții împreună. Uh, marele tort, uh, vedem că, în mod similar, în toate țările din Uniunea Europeană, cam 60% este venit de pe urma muncii. Deci este vorba de oameni care merg la muncă și obțin aceste venituri, iar 40% aproximativ, asta variază între 30 și 50, dar de obicei e cam pe la 40%, este pentru venituri obținute de pe urma uh, capitalului și a uh, patrimoniului. Și dacă ne uităm la taxe, cine plătește cât la sută din uh, veniturile din impozite, vedem că cei care plătesc pentru venitul lor uh, plătesc între 75 și 90% din taxe. De cele mai multe ori este peste 80%, deci primesc cam 60% din venituri și plătesc peste 80% din taxe. Pe... Și, bineînțeles, aici este vorba de oameni care sunt în spatele acestor uh, cifre. Iar uh, cei cu venituri de pe urma capitalului primesc 40% din venituri și plătesc cam 10-15% din taxe. Este din cauza legilor pe care noi le facem. Cred că Uniunea Europeană a analizat asta și a spus că veniturile de pe urma muncii sunt taxate cu aproximativ 40% și uh, veniturile pe urma capitalurilor cam jumătate, dacă, este dacă sunt taxate. Ce putem noi face ca legiuitori este să ne asigurăm că uh, taxarea nu produce o astfel de inegalitate dacă ne uităm la um, moșteniri, veniturile din capital, de pe urmă patrimoniului, uh, dividendele și așa mai departe, cum sunt ele taxate și cum este taxată muncă, vom vedea că în, cam în toate țările um, munca este taxată cel puțin dublu. Cred că este ceva ce am putea schimba. Un al doilea element, am vorbit despre inegalități foarte mari când vine vorba de distribuția prosperității în societatea noastră, în mod istoric, asta a mai existat și au existat cam trei metode uh, care au creat mai multă egalitate, uh, revoluții, războaie, nu aș recomanda aceste două soluții, Uh, însă, al treilea lucru care s-a făcut, s-a făcut în Statele Unite și anume uh, taxe progresive pe um, avere și um, taxe de succesiune progresive. S-a făcut cam de-a lungul unei uh, generații și s-a ajuns la o mai bună distribuție a um, prosperității în acest sens, chiar dacă și Asta fără război, chiar uh, dacă a existat uh, Pearl Harbor, dar nu cred că asta a afectat uh, um, distribuția prosperității și averilor în um, Statele Unite. Cred că cea mai ridicată taxă pe succesiune a fost de 77%. Deci dacă aveai o moștenire foarte mare, plăteai 77% taxe pe ea. Și nu vorbesc despre Uniunea Sovietică, despre vreun stat comunism, vorbesc despre Statele Unite ale Americii, care au avut astfel de taxe, ceea ce le-a permis să creeze o societate mai egalitară. Deci cred că ar trebui să vorbim despre taxe uh, eficace de succesiune uh, și asupra patrimoniului. Este o bună cale de a redistribui uh, prosperitatea în societățile noastre. Un al treilea element inegalitatea în a cine are un loc de muncă și cine nu. Vorbim despre a patra revoluție industrială, s-a vorbit despre, mașin, despre motorul cu aburi um, um, și așa mai departe. Acum am ajuns la digitalizare. Ce s-a întâmplat de fiecare dată? S-au redus orele de lucru. Au fost 80, apoi s-au redus la 60. În anii 60 s-a ajuns cam la 48 de ore, în anii 70 la 40 și între timp uh, s-a redus poate uneori la 35-38, dar de ce nu vorbim despre din nou o reducere a timpului de lucru. De fiecare dată când avem o, o creștere enormă a productivității prin uh, noi invenții, mașina cu aburi, automatizarea, iar acum digitalizarea, de fiecare dată a avut loc și o reducere a timpului de lucru. Și acum ar trebui să vorbim despre asta. De ce nu scădem la 35 de ore sau 25? În uh, Germania, unele companii uh, au uh, adoptat asta. Uh, Volkswagen, de exemplu, au un salariu de 20, un, un timp de lucru de 24 de ore pe săptămână pentru unii dintre angajați salariile în continuare uh, sunt destul de ridicate. Cam atât, vă rog. Děkuji, dámy a pánové. Uh, já budu mluvit trošku o jiné věci než kolega přede mnou. <clears throat> Je třeba si uvědomit, že... Mulțumesc. Am să mă refer la un subiect oarecum diferit uh, față de antevorbitorul meu. Trebuie să înțelegem un lucru Trebuie să știm cum schimbările din societate afectează întreaga societate, dar trebuie să înțelegem un lucru. Trebuie să știm cum schimbările din societate afectează întreaga societate, dar eria al economiei, al prestigiului. Însă dacă vrem să reducem inegalitățile sociale, trebuie să ne gândim și a un mai bun, performante state în ceea ce privește uh, incluziunea socială, combaterea sărăciei și așa mai departe. Însă, în ceea ce privește a, o, o, piața muncii, este foarte redusă. Republica Cehă nu are o mare o, um, problemă. Zero este egalitate totală uh, în ceea ce privește um, diferențele între genuri. Suedia este 0,27, Slovacia 0,25. În ceea ce privește egalitățile, um, oportunitățile egale și incluziunea socială, una dintre problemele din Republica Cehă este existența unor regiuni, unor teritorii um, mai neglijate cei de aici au mai puțin, de acolo au mai puține șanse de a participa la piața muncii, educa, un nivel de educație mai scăzut, un nivel de participare la viața politică și socială mai uh, scăzut. Tocmai de aceea avem o nouă strategie pentru 2020-2024. Conform uh, Eurostat, în 2016 față de 2008, riscul de sărăcie și riscul de excluziune socială au scăzut în Republica Cehă de la 1,357 milioane de persoane la un număr mult mai mic. Bineînțeles, femeile sunt mai puternic afectate decât bărbații. Ceea ce privește sărăcia, în într-o gospodărie um, unde există șomaj, 2,6% dintre acestea sunt um, afectate de riscul excluziunii, uh, de riscul uh, sărăcie. Există un risc foarte ridicat și pentru uh, familiile monoparentale sau în familiile în care fostul partener nu plătește um, pensia alimentară. Dacă vrem în Republica Cehă să fim ambițioși, trebuie să ne concentrăm asupra reducerii uh, numărului celor afectați de riscul de sărăcie cu 100 de mii până în 2020. Cred că ar trebui să ne concentrăm asupra uh, familiilor monoparentale, nu chiar egale. Inegalitatea de venituri, există mai mulți indicatori pe care îi putem uh, monitoriza. Majoritatea dintre ei se Um, compară uh, procentajele um, celor mai bogați cu cei mai săraci. Conform unui studiu din 2015, cei mai săraci ne vorbim aici despre coeficientul de inegalitate a veniturilor. În ultimii 10 ani, fel de uh, progres. În comparație cu alte țări, Republica Cehă, ca multe state nordice, um, are, are uh, indici similar cu uh, state spre uh, liber profesioniști. În rândul acestora există mari diferențe în ceea ce privește venitul. Distribuția de venit în Republica Cehă este foarte bine proporționată. Este vorba de cât venit trebuie redistribuit pentru ca oamenii să aibă venituri similare. În Republica Cehă ar trebui să redistribuim cam o cincime. Șomajul în rândurile tinerilor. De asemenea, scade, precum și șomajul pe termen lung, chiar dacă acestea două din urmă Și de aceea trebuie uh, întreprinse inițiativele de politică adecvate în